Dragi colegi, cred că putem începe ședința noastră, după care am să trec la limba mea maternă. Înainte de toate, haideți să adoptăm ordinea de zi. Dacă nu există obiecții, ordinea de zi se consideră ca fiind adoptată. Ca de obicei, și această ședință este transmisă pe internet, am reușit, în plus, să primim interpretare în șapte limbi. Vreau să scot acest lucru în evidență pentru că, în mod normal, sunt uh, disponibile doar șase limbi, iar astăzi beneficiem de șapte limbi și vreau să scot în evidență că secretariatul face tot ce i stă în putință pentru a permite cât mai multor membri posibili să se exprime în limba lor maternă. Deocamdată însă, din considerente tehnice, nu putem dispune de interpretare în mai multe limbi. Trecem de îndată la punctul 3 de pe ordinea de zi. E vorba de altfel de punctul principal de pe ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi, îi urez bun venit comisarului nostru pentru agricultură, domnul Wojciechowski. Îi uh, transmit un salut călduros. Ne bucurăm să avem un contact permanent cu dumneavoastră. Am uh, avut pentru prima dată pe 15 aprilie plăcerea să discutăm cu dumneavoastră și am uh, păstrat un contact permanent scris, de asemenea, de atunci. E un lucru foarte important și de mare însemnătate pentru noi. De asemenea, doresc să vă mulțumesc, domnule comisar, pentru faptul că în multe domenii Comisia a intervenit uh, rapid în ce privește această criză. Crearea coridoarelor verzi a fost un element foarte important Vreau de asemenea să vă rog ca Comisia să se asigure că acestea vor fi puse în aplicare în statele membre. În realitate, nu peste tot lucrurile stau așa. Orientarea e un lucru, punerea în aplicare e altceva și orientările referitoare la muncitorii sezonieri sunt lăudabile, dar trebuie să ne asigurăm că ele vor fi puse în aplicare. Vă mulțumesc de asemenea și pentru modificarea regulilor care guvernează subvențiile și ajutarele de stat. A fost foarte important pentru ca statele membre să poată interveni rapid. După anumite ezitări s-au luat acum și măsuri referitoare la piață. Am impresia că foarte mulți colegi sunt de părere că sunt, e mult mai mult necesar, mai ales având în vedere amploarea sectoarelor vizate. Dacă dispun de informații corecte, chiar astăzi veți prezenta un pachet referitor la PAC pentru anul 2021. Sper că e vorba de un pachet foarte ambițios pentru că este foarte important pentru agricultoarele și agricultorii noștri să primească banii de care au nevoie la timp pentru că de asemenea, în acest fel este important să simplificăm reglementările în sector. Marți ați prezentat deja dispozițiile tranzitorii. Cred că este un element foarte important pentru a oferi mai multă certitudine agricultorilor din Europa, cel puțin pentru anul 2021. Ne așteptăm să fie și pentru 2022. Acest lucru, bineînțeles, va face obiectul uh, trilogurilor care se vor organiza după votul nostru din plen. Iată de ce este foarte important să ajungem cât se poate de repede la un rezultat final, mai ales în aceste vremuri. Certitudinea și siguranța planificării este de mare importanță pentru agricultorii din Europa. Dacă îmi permiteți, am uh, să fac câteva uh, comentarii de natură organizatorică. Domnule comisar, aveți ocazia acum să vă prezentați în aproximativ 15 minute uh, propunerile, după care, ca de obicei, organizăm o rundă cu întrebări din partea coordonatorilor, care au fiecare un minut 30 la dispoziție, după care o rundă de răspunsuri inițiale din partea dumneavoastră, domnule comisar, timp de 5 minute, după care voi da cuvântul uh, celorlalți, uh, celorlalte, celorlaltor colege și colegi. După care, la sfârșit, domnul comisar va primi cuvântul pentru 15 minute.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 În mod excepțional, avem probleme în anumite sectoare, pentru fructe și legume, de exemplu. Uh, sunt probleme întâlnite în toate statele membre cu uh, planificarea și executarea programelor uh, organizațiilor de producători și asociațiilor de organizații de producători. Organizațiile producătorilor se confruntă cu probleme financiare și cu probleme de numerar provocate de perturbarea lanțului de aprovizionare și uh, de închiderea anumitor piețe de desfacere și la nivel uh, uh, angro uh, și de asemenea în sectorul uh, spitalelor și de asemenea au probleme în uh, materie de uh, recoltare a culturilor. Toate acestea afectează capacitatea organizațiilor de producători de a implementa programele operaționale nu doar în 2020, ci și în anii următori. De asemenea, este afectată abilitatea lor de a introduce măsuri țintind piața pentru a reduce efectele acestei crize. Sectorul vitivinicol a fost uh, deja afectat de sancțiunile Statelor Unite. Se confruntă deja cu aceleași probleme legate de COVID-19 ca și sectorul fructelor și legumelor. S-au închis restaurante și baruri, uh, uh, magazine de desfacere cu amănuntul, uh, turism nu mai există, au fost anulate reuniunile uh, pe scară largă, la nivel social și există, deci, un impact sever asupra consumului intern de vin în Uniunea Europeană. Exporturile Uniunii de vin sunt de asemenea afectate. Principalele destinații de export, Statele Unite și Asia, sunt mai greu accesibile, sunt probleme cu forța de muncă, probleme logistice care se adaugă la uh, problemele deja, la situația deja dificilă. Beneficiarii din Uniune cei care primesc sprijin au probleme în a-și desfășura operațiunile. Atât pentru sectorul vitivinicol, cât și pentru fructe și legume, Comisia își va adapta cadrul juridic actual pentru a oferi mai multe instrumente. Măsurile comisiei vor reacționa la uh, problemele de gestiune și practice cu care se confruntă beneficiarii și administrațiile naționale. Le va permite să țintească mai bine resursele existente pentru a face față consecințelor uh, epidemiei de COVID-19. Aceste adaptări vor pune la dispoziție fonduri pentru măsuri de combatere a situației legate de COVID-19. Sunt fonduri care altfel ar fi fost pierdute pentru uh, cultivatorii noștri de viță de vie și pentru producătorii de fructe și legume. Nu voi numi toate, ci numai câteva element, dintre elementele cheie pentru fructe și legume pentru anul 2020. Flexibilitatea pentru organizațiile de producători în gestionarea programelor lor operaționale, inclusiv posibilitatea de a suspenda sau modifica aceste programe. Flexibilitatea acordată statelor membre pentru a-și modifica strategiile naționale, inclusiv derogări de la procentajele maxime pentru fondul operațional, care poate fi cheltuit pe măsuri individuale, de tipuri de măsuri. Acest lucru va permite organizațiilor de producători să redirecționeze fondul operațional către măsuri și acțiuni care vizează efectele pe piață ale COVID-19. Posibilitatea de a folosi mai mult de o treime din cheltuiel, conform programului operațional, pentru prevenirea crizei și măsuri de management pentru a, ține, uh, pentru a face față perturbărilor de pe piață. Posibilitatea de a um, avea fonduri eligibile nerecuperabile, inclusiv pentru măsurile de mediu în unele programe operaționale până la sfârșitul lui 2020, atenuarea sancțiunilor administrative în caz de nereguli, inclusiv nerespectarea termenelor, și elementele cheie pentru sectorul vitivinicol sunt includerea a două măsuri noi conform programelor de sprijin în sectorul vitivinicol, distilarea în condiții de criză și ajutoare pentru stocare în momente de criză, apoi flexibilitate în ceea ce privește termenele pentru uh, um, recolta în verde și posibilitatea de a o desfășura parțial numai la exploatație, creșterea ratei de finanțare din partea Uniunii pentru toate măsurile, posibilitatea ca beneficiarii să-și modifice operațiunile fără preaprobare și să-și schimbe obiectivele operațiunilor. Există de asemenea posibilitatea ca statele membre să schimbe programele de sprijin în sectorul vitivinicol mai mult de de două ori în 2020, astfel încât să se poată alege și ținti măsurile cât mai bine, astfel încât să se facă față crizei COVID-19 prelungirea validității autorizațiilor de plantare care expiră în 2020 și a termenului limită pentru deselenirea terenurilor conform planului de replantare anticipată dacă termenul expiră în 2020 posibilitatea de a renunța la autorizația de plantare care expiră în 2020 fără a suporta sancțiuni. Și uh, domnul Lins uh, din comisia dumneavoastră a transmis de asemenea preocupările comisiei în ceea ce privește originea și nivelul de sprijin pentru distilarea în condiții de criză, uh, stocarea privată și măsurile de recoltare în verde. Nu avem timp să intrăm în toate detaliile, dar permiteți-mi să vă asigur că propunerea noastră garantează că un beneficiar poate să primească atât ajutor pentru stocare în, în momente de criză, cât și ajutor pentru distilare în momente de criză pentru diferite loturi de vin. Există de asemenea mai multă flexibilitate și pentru programele apicole și pentru programele școlare. Urmează apoi măsurile de stabilizare a pieței de către agricultori în ceea ce privește laptele, cartofii și făina. Pentru aceste sectoare, Comisia va permite anumite derogări de la regulile de concurență ale Uniunii Europene pentru o lim perioadă limitată de șase luni. Aceste sectoare au fost afectate în mod deosebit de uh, tare de această criză. Florile uh, la flori s-a văzut o scădere cu mai mult de 80% a cererii. Cartofii nu pot fi procesați și, dacă ne amintim, am vorbit deja despre situația laptelui. Vom permite agricultorilor și asociațiilor lor să ia anumite măsuri de stabilizare a pieței împreună, Uh, măsuri care sunt necesare pentru a uh, remedia dezechilibrele majore de pe piață. Operatorii de pe piață au cerut aceste măsuri, însă au nevoie de certitudine juridică pentru a le lua. Măsurile propuse permit agricultorilor să găsească soluții comune. Aceste măsuri includ uh, planificarea producției pentru toate sectoarele, lucru care era permis numai pentru lapte, însă pentru unele sectoare unde aceste măsuri sunt necesare, retragerea de pe piață, promovarea comună sau stocarea sunt de asemenea permise. Agricultorii pot hotărâ dacă toate sau numai unele dintre aceste măsuri sunt uh, bune pentru ei. Utilizarea acestor măsuri va fi comunicată autorităților competente Uh, din statele membre, inclusiv autorităților pentru concurență și Comisiei Europene. Vom supraveghea aceste piețe îndeaproape. În legătură cu finanțarea, știți că bugetarea uh, este foarte dificilă și am încredere că pachetul transmite mesajul corect sectorului și arată că Comisia în continuare sprijină agricultorii și sectorul agroalimentar. În concluzie, măsurile propuse uh, vor ajuta piața și, în general, au fost foarte bine primite atât de către statele membre, cât și de părțile interesate. De exemplu, statele membre au uh, prezentat avize pozitive în voturile lor privind toate regulamentele de implementare propuse de comisie. Ele vor ajuta agricultorii noștri și sectorul alimentar să continue să funcționeze eficace, aducând alimente pe masa cetățenilor noastre, și garantând securitatea alimentară. Politica noastră agricolă comună s-a dovedit a fi foarte rezistentă în această criză. Ar trebui să spunem uh, că există acest succes și să îl folosim ca bază pentru a uh, îmbunătăți situația în vi viitor. Sunt aici ca să vă ascult și vreau să vă înțeleg punctele de vedere și vreau să fiu clar. Voi continua să fac tot ce se poate pentru a ajuta agricultorii uh, pentru a le menține veniturile și pentru a le permite să ne asigure în continuare uh, securitatea alimentară. Mulțumesc! Comisar! Vă mulțumesc foarte mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru prezentarea pachetului Comisiei. Dau acum cuvântul comisarilor. Începe Herbert Dorfman pentru PPE, un minut și jumătate, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar că după atât de puțin uh, timp um, ați revenit în comisia noastră, măcar uh, de la distanță. În ce privește pachetul pe care l-ați prezentat, vreau să vă spun că din perspectiva grupului nostru considerăm că merge pe direcția ce bună, mai ales în ceea ce privește sectorul cărnii și al laptelui, dar nu poate fi decât un prim pas pe direcția cea bună, mai ales uh, având în vedere uh, faptul că cele 80 de milioane de euro puse la dispoziție sunt insuficiente. Trebuie să vedem uh, ce se poate face aici la Bruxelles și care sunt domeniile unde nu avem competență și unde s-au investit foarte mulți bani. Iată de ce mă miră faptul că agricultura, un domeniu care este de competența Uniunii Europene, nu am reușit să găsim decât 80 de milioane de euro. Cred că aici trebuie să ne gândim mai mult. Există alte sectoare, precum sectorul uh, viticol, unde propunerile sunt insuficiente. Aici dacă ne gândim la flexibilizarea anvelopelor naționale, că acesta nu este o soluție, există state membre care și-au făcut temele și care au pus în aplicare cum trebuie anvelopa națională și nu dispun de fonduri suplimentare pentru flexibilitate. În al doilea rând, trebuie să vă spun că um, există, sectorul viticol suferă pentru că restaurantele sunt închise, pentru că exportul spre Statele Unite ale un, um, Americii sunt uh, îngreunate, aceste vinuri nu vor mai trece la distilare. În continuare, exploatările agricole trebuie să-și găsească locul în strategia turismului anunțată de comisie și în ceea ce privește strategia de la fermă în farfurie, nu cred că are rost să începem acum această dezbatere și mă miră că grupurile politice de aici, din uh, Parlament, având în vedere criza COVID-19, cer să redeschidem această dezbatere. E o dezbatere pe care am început în 2013 și regulamentul a fost adoptat în 2018. Ne aflăm practic de 8 ani în dezbatere. Iată de ce acum, din cauza crizei, trebuie să amânăm această dezbatere. Anumite lucruri pur și simplu nu se potrivesc și, domnule comisar, trebuie să vă impuneți pentru ca dezbaterea referitoare la strategia de la fermă la farfurie să înceapă în toamnă. Domnul Paolo de Castro, pentru și de. Domnule comisar, apreciem efortul Comisiei și cu siguranță pachetul de măsuri pe care l-ați prezentat merge pe drumul cel bun, dar vreau să fiu cât se poate de clar de la bun început. Abia 76 de milioane de euro, să considerăm că acestea ar fi suficiente pentru a face față crizei în acest sector, vorbim de aproape 7 euro pe agricultor, domnule comisar. După care există multe defecte în ceea ce privește pachetul de măsuri prezentat. Mă gândesc la carnea de porc, la viței, dar mă gândesc și la produsele cu denumire de origine protejată. Mă gândesc la sectorul florilor. Nu e suficient să liberalizăm anumite norme. Trebuie să le dăm un ajutor clar, de pildă, nici uh, ce privește sectorul uh, fructelor și legumelor nu se face nimic, nu se oferă posibilitatea de a spori rata de cofinanțare Europa, europeană. În plus, după cum a spus domnul Dorfman, în ce privește sectorul vinicol, suntem într-adevăr în dificultate pentru că statele membre nu au resurse la dispoziție și au cheltuit deja ajutoarele pe care le-au primit. Am lăsat în acest fel de izbeliște un sector care contribuie în mod considerabil la export și care acum e la pământ. Domnule comisar, nu se înțelege de ce în această situație de dificultate nu reușim să găsim resurse, cum face Europa de altfel în alte domenii, atunci de ce nu putem recurge la rezerva de criză? Domnule comisar, avem 478 de milioane de euro în rezerva pentru situațiile de criză și dacă nu o folosim acum, atunci când? Noi, grupul SID, avem o atitudine foarte critică, domnule comisar, și nu pot să vă ascund că um, în ce privește anumite din actele dumneavoastră delegate s-ar putea să nu beneficiați de sprijinul nostru. Vă mulțumesc! Vielen Dank, <clears throat> Ulrike Müller. Mulțumesc, Ulrike Müller, pentru Riniu. Herzlichen Dank für Ihr Aus. Vă mulțumesc tare mult, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră. Înainte însă de a trece la comentarii, dați-mi voie să vă întreb de ce pe Twitter uh, îi, uh, îi atacați din nou pe crescătorii de porci. Uh, E ciudat că un comisar să scrie tweet-uri uh, despre unii sau despre alții. Sunteți comisarul tuturor și, și dumneavoastră și noi trebuie să ținem cont de uh, pachet pe ansamblu. Bineînțeles, uh, salutăm pachetul prezentat de către comisie, vrem ca acesta să fie pus în aplicare cât mai curând cu putință. Dacă până în iunie Uh, gastronomia, sectorul gastronomic va fi închis în continuare, e nevoie de aceste măsuri, chiar dacă ele nu sunt suficiente. Dați-mi voie să vă adresez o nouă întrebare legată de CFM. Săptămâna viitoare îl vom primi din partea Comisiei uh, Europene. Uh, din câte am înțeles, acesta va fi mult lărgit. Asta înseamnă că dumneavoastră trebuie să luptați pentru uh, extinderea și a bugetului pentru agricultură. E nevoie să discutăm subiecte foarte, foarte importante. Bineînțeles, noi sprijinim pactul verde, vrem să-l uh, vedem ca o șansă pentru agricultură, dar dacă e ca lucrurile să se întâmple așa, e nevoie și de un buget pe măsură. Deci avem nevoie de fonduri și uh, tocmai de aceea avem nevoie de dumneavoastră. Uh, avem nevoie ca dumneavoastră să luptați pentru agricultorii care, iată, vin până la urmă cu alimentele noastre. Am fost uimită de uh, discursul uh, doamnei uh, van der Leyen. Ea spunea că Pactul Verde și uh, Pact vor fi discutate începând cu anul 2021. Ce înseamnă asta însă, domnule comisar? Ce înseamnă pentru negocierile noastre? Doriți uh, să veniți cu îmbunătățiri în această propunere privind pact sau nu? Mulțumesc! Mulțumim! Urmează în numele ID uh, Ivan David. Commissioner, I... Domnule comisar, presupun că sunteți pragmatic și faceți tot ce se poate pentru agricultura europeană, însă înțeleg că Comisia Europeană nu uh, înțelege foarte bine importanța agriculturii și a nevoilor sale producătorii de alimente, agricultorii au o problemă cu uh, transportul produselor lor, împachetarea și așa mai departe. Pe de altă parte, prețurile la unele produse cresc. Uh, agricultorii au nevoie de mai mult ajutor la nivel național și mai ales au nevoie rapid de acest ajutor și de aceea își propune accelerarea uh, plăților și avansurilor din plățile directe în proporție măcar de 25% și 50% până în octombrie. Dacă nu se face acest lucru până în octombrie, 85% ar trebui să avem uh, în loc de cei 35% propuși. putem plăti uh, aceste uh, sume din uh, Fondul de Dezvoltare Rurală, pilonul 2, dar nu se, poate face, nu se pot face plăți din fondul de plăți directe. E nefericită această situație și e păcat că Comisia Europeană propune doar o implementare redusă a, a fondurilor pentru agricultură reamintesc importanța măsurilor de pregătire, în special consolidarea autosuficienței statelor membre și reducerea importurilor, mai ales din țări terțe, la fel problemele de ambalare toate aceste probleme ar putea să fie reduse și rezolvate prin intervenții uh, care să ia forma exporturilor către țări terțe, în special din Africa. Mulțumesc, vă amintesc că, uh, să, că avem niște timp de intervenție care trebuie respectați. Și acum colegul Hoisling pentru versi. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar. Das Vă mulțumesc, domnule comisar, vă mulțumesc că participați la discuția noastră. Cred că deja trebuie să ne gândim la lecțiile pe care le tragem din această criză. Circuitele regionale, aprovizionarea la fața locului sunt mai sigure decât uh, supraproducția exporturile, etc. În cazurile acestea două, ultime două, e, e clar că problemele vor continua să, să persiste și vor necesita asistența din partea noastră. Data trecută am vorbit uh, despre lapte. Trebuie să vedem care sunt lecțiile pe care le învățăm Uh, haideți să nu uh, mizăm în continuare pe stocare, ci pe adaptare. Asta pe termen lung. Deci e nevoie de discuțiile acestea pe termen lung. Asta, acesta ar fi primul meu comentariu. Al doilea comentariu. Doamna Müller a vorbit uh, deja despre asta. Noi întotdeauna am spus că da, avem nevoie de pactul verde, dar e foarte important să discutăm uh, despre pactul verde în contextul PAC. E, e important ca acest pact uh, verde să fie inclus cumva în uh, noul PAC. Trebuie să vedem, de asemenea, ce se întâmplă cu banii când uh, vom uh, primi noua propunere bugetară și, uh, bugetară și care va fi viitorul politicii agrare. Deocamdată nu știm câți bani avem la dispoziție, nu știm ce se întâmplă. Ce se întâmplă? Iată, domnule comisar, avem nevoie rapid de un răspuns din partea Comisiei. Și încă ceva. Da, ați spus că avem carne, care trebuie stocată. Deci, iată, trebuie să ne, să ne regândim uh, din nou uh, uh, politica noastră de exporturi și importuri, mă gândesc la Mercosur, la acordul cu Mercosur, în condițiile astea chiar e nevoie de importuri de carne dar oricum, domnule comisar, vă mulțumesc pentru cooperare. Eu cred că dacă cooperăm uh, strâns, uh, vom putea să îmbunătățim situația în domeniul agricol, dar doar dacă colaborăm cu adevărat strâns. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Aguilar. În numele ECR urmează. Haben wir eine Verbindung? Avem legătură cu colega Aguilar? Press, the speak button, please. Vă rog apăsați pe butonul speak pentru a vorbi. Can you hear me? Mă puteți auzi? Da? Yes, Sorry? we can hear you. Da, vă putem auzi, spune domnul președinte. Minunat. Am uh, să iau cuvântul, prin urmare. Domnule comisar, dați-mi voie să vă spun că nu există voință politică și buget pentru a da un răspuns credibil la nevoile agricultorilor și crescătorilor de animali. Înțeleg că nu dispuneți de marja de manevră pe care v-ați dori-o și nu dispuneți nici de bugetul pe care vi l-ați dori. Comisia însă trebuie să înțeleagă că agricultura este un sector strategic, cu tot ce înseamnă acest lucru. Uniunea Europeană a pregătit un pachet de 3.000 uh, de milioane de euro pentru a ieși, de 3 miliarde pentru a ieși din criză, doar 80 uh, de milioane pentru agricultură, în timp ce în Statele Unite ale Americii, agricultorii vor primi 20 de miliarde, domnule comisar. Ultimul pachet de măsuri e bine orientat, domnule comisar, însă e departe de a răspunde așteptărilor noastre. În ultima parte s-au eliminat progresiv măsuri de piață și s-au redus uh, bugete. Iată de ce nu suntem pregătiți pentru a face față acestei crize ce nu e suficient. Dați-mi voi să vă dau câteva exemple. Sectoarele mediterane, precum vinul, fructele, legumele, sunt marginalizate, nu li se oferă niciun euro în plus și nu pot folosi, îmi cer scuze, programe sectoriale, mai ales în ceea ce privește o parte din fondurile deja alocate. Și ce cum stau lucrurile cu vinul? Puțin sprijin pentru distilare, când în țara mea, în Spania, trebuie să uh, scoatem de pe piață cel puțin 10 milioane de hectolitri pentru a evita uh, Uh, pierderi considerabile pentru agricultorul nostru. Și în ceea ce privește uleiul de măsline, în ciuda pierderilor suferite de sector, nu s-au introdus mecanisme pentru a reglementa consumul. Iar normele care guvernează stocarea privată fac astfel încât stocarea anumitor tipuri de brânzeturi, de carne, de uh, ovine vor rămâne pe din afară. Domnule comisar, nu avem mai mult timp la dispoziție, dar, în ultimul rând, vreau să vă spun că aveți tot sprijinul meu pentru a lupta din răsputeri la Comisie pentru a obține un fond specific pentru agricultură, pentru a putea răspunde crizei provocate de coronavirus pe marginea bugetului PAC și cu fondurile necesare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Colegul Flanagan. Nu, nu avem legătura atunci îl dăm cuvântul domnului Flanagan mai târziu și dau cuvântul domnului comisar acum pentru a răspunde întrebărilor coordonatorilor. Aveți 5 minute la dispoziție, vă rog. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mulțumesc coordonatorilor pentru toate observațiile făcute. Și mă refer acum și la acele observații în care s-a exprimat uh, faptul că unii sunt recunoscători pentru măsurile luate de comisie și mă refer în aceeași măsură și la observațiile că nu am făcut suficient. Vreau să spun că în acest moment comisia a făcut tot ce se putea face pentru a garanta că ne putem ridica la înălțimea problemelor cu care ne confruntăm. Sunt probleme, într-adevăr, în sectorul agricol și pachetul acesta de măsuri este o consecință a lor. Știm că toate sectoarele economice trec printr-o criză și că există nevoi uriașe. Știm că există probleme și în agricultură, dar și în alte sectoare. Așadar, Comisia înțelege care sunt problemele. Știm că probabil pachetul nu este foarte mulțumitor, însă sunt anumite măsuri care au fost salutate, primite bine de către agricultori. Am avut reacții și din partea agricultorilor și, bineînțeles, acest lucru uh, nu anulează unele îngrijorări sau dubii pe care le-ați exprimat. Au fost și întrebări despre buget și cadrul financiar multianual. Este evident că se discută despre acestea, și că suntem cu toții conștienți de aceste uh, nevoi. Avem nevoie de un buget pentru întreaga Uniune Europeană și, evident, stabilirea bugetului depinde de voința politică a tuturor statelor membre. Orice decizii care se iau în legătură cu bugetul pentru agricultură vor fi decizii luate la nivel politic de către statele membre uh, pertinente. Comisia a adoptat un pachet de sprijin economic pentru statele membre și, în mod evident, acesta a fost uh, adoptat pe baza informațiilor disponibile până la 22 aprilie. Așadar, avem 1,8 miliarde, probabil de două ori mai mult decât în bugetul precedent și țările care sunt în vârful listei uh, Uh, vor uh, avea cam 65% din acest pachet, adică 1000 de miliarde uh, de euro aproximativ, aproximativ la fel de mult ca ultimii șapte ani de CFM. Așadar, banii trebuie să fie împărțiți între, între Uniune și statele membre. statele membre uh, acordă tot mai multe ajutoare de stat, au posibilitatea de a acorda ajutoare de, state, de stat mai mari. Vor fi 100 de mii de euro posibil pentru uh, exploatații, pentru agricultori. Și înțelegem, bineînțeles, că aceste timpuri sunt uh, deosebite și că trebuie să luăm cât mai multe uh, măsuri de reglementare, dar și că trebuie să ne coordonăm. În ceea ce privește bugetul, avem o cotă de 1 triliard, 1,8 triliarde adoptată pentru sprijinul public, adică peste 10% din venitul uh, intern brut. Bineînțeles că va trebui să discutăm vi- bugetul viitor, să vedem dacă va fi 1,1%, 1,07 sau 1,03%, pentru că există state membre care doresc ca procentajul să fie de numai 1% din VNB-ul european. Deci puteți să înțelegeți, sunt multe presiuni asupra bugetului și asupra cheltuielilor agricole. Iată realitățile politice cu care ne confruntăm pe lângă celelalte. În mod evident, Comisia trebuie să organizeze discuțiile cu statele membre să, și înțelegem că acum în sectorul agricol sunt nevoi mai mari din cauza crizei, înțelegem că există provocări noi aduse și parțial și de uh, pactul ecologic și, bineînțeles, uh, va trebui să mai reanalizăm sectorul agriculturii, ținând seama de noile nevoi și provocări. Acest sector trebuie să fie unul rezilient ca să facă față crizei și va trebui să ne gândim la acest lucru și în perspectivă. Domnul Hoisling vorbea despre piețele locale și circuitele de piață locale. Și aceasta va fi o provocare, uh, dar și o posibilitate să ne dezvoltăm mai mult, astfel încât agricultorii să aibă un acces mai bun la piețele locale. Cred că problemele majore uh, sunt în acele sectoare care depind de importurile de ingrediente, cum ar fi furajele, și apoi uh, care vând către piețe îndepărtate, nu locale. Evident că poate ei sunt mai specializați în tipul de producție, dar și mai puțin rezistenți în momente de criză. Deci este foarte important să ne gândim la toate aceste probleme pe viitor. Doamna Müller s-a referit la anumite postări pe Twitter în legătură cu fermele de porci, în care spunea că eram critic. Din potrivă, eu tra- transmitam anumite cifre care arătau uh, cât de diversă e situația în statele membre în ceea ce privește creșterea porcinelor. Există diferențe foarte mari uh, dacă vorbim de dimensiunile exploatațiilor. Dar vă rog să nu înțelegeți din acele postări ale mele cri uh, o critică la adresa unui anumit sector. Trebuie să susținem toate sectoarele agricole, toți agricultorii noștri uh, trebuie să se bucure de admirația noastră. A fost și o întrebare în legătură cu pactul ecologic și strategia de la fermă în farfurie. Evident, acestea sunt strategii de care ne ocupăm, sunt priorități ale Comisiei și nu cred că ar trebui să amânăm implementarea acestor strategii în viitor. Va trebui să facem în așa fel încât uh, discuția privind aceste strategii să fie completată ținând seama de elementele din situația actuală. În cadrul Comisiei lucrăm la modalități de a atenua uh, efectele crizei economice și bineînțeles că și de agricultură trebuie să se țină seama. Este o parte esențială a acestei strategii. Și luând uh, măsuri, măsuri corective, pentru întreaga economie europeană, așa cum vă spuneam, trebuie să ne asigurăm că și agricultura se bucură de un loc de cinste, pentru că am văzut cât de important e să garantezi securitatea alimentară, să ai acces la alimente. Avem aproape un, o jumătate de miliard de locuitori în Europa, deci trebuie să apărăm acest sector care e clar va fi considerat unul strategic. Suntem cu toții perfect conștienți de acest lucru. Așadar, mulțumesc, domnule președinte, și acum aștept cu plăcere orice alte întrebări. Eh, domnule comisar, eh, vă mulțumesc. Și acum, stimați colegi, vreau să vă rog să fiți foarte disciplinați. Toți cei care s-au înscris la cuvânt trebuie să aibă posibilitatea, într-adevăr, de a interveni. Începem cu Anne Sander. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, vă mulțumesc pentru propunerile dumneavoastră, care pot fi considerate a fi un prim pas, dar bineînțeles trebuie să mergem mai departe. Într-adevăr, sec- sectorul legumelor și fructelor, sectorul viniviticol nu uh, pot supraviețui fără un ajutor din partea european, dincolo de pro- uh, programele sectoriale operatorii noștri viticoli trebuie să beneficieze de asemenea de mai multă flexibilitate la nivel de reglementări pentru a se reconstrui. Același lucru se întâmplă și cu uh, uh celelalte sectoare, uh, toate propunerile de stoc, stocare, din păcate, uh, nu vizează toate uh, tipurile de uh, produse. Uh, Există sectoare uh, uitate. Cum explicați, spre exemplu, faptul că nu ați uh, luat în considerare uh, uh, carnea de, de uh, pui? Doamna Sander, vă rog să vă apropiați de final. Da, în încheiere, Dați-mi voie să vă spun că Parlamentul European va analiza cu atenție propunerile dumneavoastră și, bineînțeles, își va asuma responsabilitățile sale. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Cavaieș. Hello, good morning! Bună ziua! Vă mulțumesc! Sper că mă puteți auzi. Aș dori să îi spun domnului comisar faptul că măsurile sunt pozitive, dar nu sunt îndeajuns. Nu îndeajuns pentru a face față problemelor cu care se confruntă sectoarele de care vorbim în această dimineață. Doar să vă spun că nu ne putem uh, baza pe anvelopele naționale pentru programele sectoriale. Avem nevoie de un program mai amplu pentru a face față acestei crize, pentru că ar fi penalizați acei operatori care și-au pus în aplicare cu succes programele operaționale, iar ajutoarele de stat nu pot fi o soluție, nu pot rezolva nimic pentru că uh, ajutoarele de stat nu ar face altceva decât să agraveze inegalitățile deja existente, penalizând producătorii și agricultorii din statele membre cu o capacitate financiară inferioară. Avem nevoie, prin urmare, de noi fonduri la nivel european pentru a sprijini programe de ajutor sectorial, dacă vrem ca acestea să dea rezultate. Sectorul lactatelor și sectorul cărnii au nevoie de un ajutor consolidat și alte sectoare se confruntă cu probleme, precum sectorul uleiului de măsline, care trebuie să activeze articolul 220. 2022, iar în ce privește sectorul vinului, e nevoie să Doamna, domnul președinte intervine, vă rugăm să încheiați. Da, închei, spune doamna Carvalieș. Trebuie să revizuim uh, definiția suprafețelor ecologizate. Avem nevoie de măsuri de criză, precum uh, măsura distilării în context de criză și, de asemenea, trebuie să punem în aplicare măsuri pentru a putea recupera piețele, precum uh, măsuri de promovare pe piața internă, și adăugarea cheltuielilor de prospectare la cheltuielile eligibile. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și îmi cer scuze dacă mi-am depășit timpul. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! Îi dăm acum cuvântul domnului Flanagan, pentru că se pare că a reușit să se conecteze. Vă rog, domnule Flanagan, un minut și jumătate. Colleghi, Flanagan. Domnule Flanagan, vă rog să apăsați pe butonul pentru microfon. So, okay. Uh, Kommt, uh, als next... Atunci urmează domnul Katainen, vă rog. Doamna Katainen, ce cer scuze. Nu vă auzim, vă rog să porniți microfonul. Mă auziți? Da, spune domnul președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc tuturor pentru sprijinul uh, semnificativ la votul de marți. Ca raportor uh, vreau să încurajăm dialoguri constructive și cu Consiliul și cu Comisia. Vreau să-l întreb pe domnul comisar despre practicile comerciale neloiale și celelalte măsuri E important ca această criză să nu ducă la perturbări în lanțul de aprovizionare cu alimente. Trebuie să dăm o poziție puternică agricultorilor, așa cum am arătat și acum un an prin directivă și întrebarea mea este cum va asigura Comisia faptul că actorii din lanțul de aprovizionare cu uh, alimente vor respecta directiva privind uh, practicile comerciale neloiale? Cum se va raporta încălcarea acestor principii? Cum se va proceda uh, atunci când se pregătește strategia de la fermă la farfurie? Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc și pentru faptul că ați respectat timpul, colegul Amaru, vă rog. Colege Amaro. Domnul Amaro. Do we have connection to him? Avem o legătură cu domnul Amaro? Da. Bun, vă auzim. Thank you. Uh, thank you, Mr. President. Vă mulțumesc, uh, vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Cu două săptămâni în urmă ne-ați spus că Comisia nu poate interveni uh, pentru că ne aflăm la finele actualei perioade de finanțare. Dar oare n-ați putea să oferiți o, încă din iunie un avans de plăți de 85% pentru plățile directe și 90% pentru uh, dezvoltarea rurală, asta ar fi de mare ajutor uh, pentru toate sectoarele, nu doar pentru unele. Și, de asemenea, domnule comisar, fondurile structurale pot fi uh, folosite pentru a acoperi lacunele de la pilonul al doilea? Și, în ultimul rând, domnule comisar, domnul Amaro, Alvar, Amaro este întrerupt. Bine, uh, bine, am înțeles. Domnule comisar, Fermierii din uh, Europa au nevoie de ajutor, cu toții, nu doar unii. Vă mulțumesc. Urmează domnul Tarabella. Colegi Tarab. Domnule Tarabella. Snotel? Hai, ia. Mă auziți? Mă vedeți? Bine. Puteți vorbi. Domnule comisar, cunoașteți foarte bine criza din sectorul agricol, sector care la ora actuală beneficiază de măsurile dumneavoastră care merg pe drumul cel bun, dar sunt insuficiente. Vorbim de tot sectorul agricol care are probleme. Eh, cartofii, laptele, zahărul, fructe, legume, toate se confruntă cu probleme. Domnule comisar, a venit vremea să folosim toate instrumentele pe care le aveți la dispoziție. În plus, aveți șansa unică, deoarece mare majoritatea statelor membre vă sprijină în acest sens. Deja cel puțin 24 din 27 v-au cerut să interveniți. Avem deja o rezervă de criză, de care vorbea Paolo de Castro, 478 de milioane de euro. Acum trebuie să o folosim. Întrebarea mea e simplă. Sunteți gata să folosiți această rezervă de criză? Pentru că nimeni nu vă va reproșa dacă o veți face. Vielen Dank. Vă mulțumesc foarte mult. Dau acum cuvântul domnului Le Breton. Vă rog, un minut. Mă auziți? Mă auziți? Cred că da, așa că o să încep. Am trei întrebări de pus, domnule comisar. Prima întrebare în legătură cu sectorul vitivinicol. Măsurile anunțate mi se par insuficiente. Ați fi dispus să instituiți o distilare de criză de 10 miliarde de hectolitri dotat uh, de un buget european excepțional? În al doilea rând, Mă bucur că ați anunțat ajutor pentru stocarea privată, dar aș vrea precizări. Pentru brânză, uh, brânza albă este eligibilă, la uh, vita și carnea de pasăre de asemenea sunt eligibile, iar când e vorba de uh, iezi și miei care au fost sacrificați chiar înainte de anunț și care sunt eligibile conform PAC, sunt și ei eligibili? Și a treia întrebare, Noul tratat de liber schimb cu Mexicul a fost încheiat pe 28 aprilie, în plină criză sanitară și mă surprinde acest lucru. Nu credeți că e în contradicție cu ideea de autosuficiență europeană în ceea ce privește alimentația, dat fiind că acest tratat va prevedea în special importarea de 20.000 de tone de carne de vită, uh, ceea ce va fi o lovitură grea pentru crescătorii noștri de vite. Mulțumesc! Mulțumesc! Acum încercăm din nou să luăm legătura cu domnul Flanagan. Yeah, now you are Hello? there. Yeah, yeah. now we, you are there. We can hear you. Uh, yeah. Thank you, Chair, you. for your uh, patience with uh, my... Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru răbdare. Vă mulțumesc domnului comisar pentru eforturile depuse. Mă înțeleg, oamenii sunt frustrați, par să nu fie suficienți bani pentru toată lumea. Ah, și eu sunt de acord cu asta. 80 de milioane nu ne-ar ajuta nici eh, măcar pe noi, irlandezii, dar, dar rămite pe toți. Dar uh, haideți să nu fim uh, acum dogmatici dacă nu contribuim, cu toții la fel de mult, e clar că în momentele de criză nu putem nici primi uh, cât ne-am dori. Deci trebuie să ne mulțumim cu ce există. Și acum o întrebare pentru domnul comisar. Sectorul lactatelor și uh, reducerea producției, oare v-ați gândit la asta? Am făcut asta cu câțiva ani în urmă, au existat uh, dovezi cum că ar fi fost un succes Bineînțeles, intervenția va fi necesară în continuare, dar oare uh, aceasta n-ar fi încă o măsură necesară și anume reducerea produs, uh, producției, pentru că ultima dată când am folosit această măsură a funcționat. Și după aceea, în al doilea rând, uh, fondul de rezervă pentru criză. Vorbea și domnul Dorfman despre asta. Mă întreb de ce nu folosim acest uh, fond, domnule comisar. De asemenea, vreau să-l întreb pe domnul comisar uh, care sunt uh, învățămintele trase din această criză când vine vorba despre lungimea lanțurile de aprovizionare. Și, într-adevăr, când vine vorba despre acordul cu Mexicul, oare e normal, e rațional să încheiem astfel de acorduri în momentele acestea? Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează acum domnul Bito. Un minut. toți agricultorii și muncitorii sezonieri au nevoie de ajutor. Sunt soluții costisitoare cu caracter temporar care nu uh, includ soluții referitoare la schimbările climatice și mai ales nu oferă certitudinea aprovizionării alimentare. Nu fac decât să amâne soluționarea problemei pe mai târziu. Ne aflăm într-o situație excepțională. Iată de ce trebuie să avem curajul și îndrăzneala să luăm măsuri cu caracter extraordinar care ies în afara cadrului impus Cred că a venit vremea să ne schimbăm mentalitatea, să avem o mentalitate de schimb, de a schimba regulile uh, pe, care guvernează piața, care să permită țărilor să adapteze condițiile la cerere și să facă prețurile, să gestioneze prețurile pentru că resursele să fie distribuite în mod echitabil între agricultori, pentru că în caz contrar sute de mii de locuri de muncă vor dispărea din mediul rural. Vă mulțumesc pentru atenție! Mulțumesc foarte mult. Are cuvântul doamna Schmidbauer. Vă rog, un minut. Domnule comisar, în continuare intervențiilor colegilor, vreau să vă mulțumesc și eu pentru propunerile făcute. Nu s-a făcut uh, suficient, e clar, și în plus uh, ne confruntăm cu niște efecte de, fără precedent ale acestei crize care se adaugă la uh, schimbările climatice, care și acum devin tot mai evidente. Avem de-a face cu tot felul de probleme climatice, uh, tot felul de dăunători ai copacilor, uh, copaci doborâți și așa mai departe. E nevoie, deci, cu atât mai mult de reîmpăduriri, de eforturi de atenuare a schimbărilor climatice, care acum nu mai sunt posibile în această criză. Nu mai sunt fonduri ca proprietar de pădure și copreședinte al uh, intergrupului pentru uh, silvicultură durabilă, solicit uh, stimulente fiscale pentru silvicultorii noștri și un fond de solidaritate și, de asemenea, o ofensivă pentru momentele ce vor veni după criză și uh, eforturi pentru a proteja clima. Să nu uităm câte uh, locuri de muncă sunt în acest sector, 3 milioane în Europa, care uh, asigură venituri pentru mulți locuitori din uh, zonele rurale. E nevoie de ajutor pentru silvicultură și pentru o Europa neutră din punct de vedere climatic. Mulțumesc! Mulțumesc și acum colegul Iurghil. Un minut. Panu yeah. komisarzowi za prezentację środków dla. Vă mulțumesc, domnule comisar. Ni, s-a prezentat, uh, ni s-au prezentat măsurile din pachet. Deci vă mulțumesc pentru aceste măsuri. Pentru Polonia important este sectorul uh, cărnii de pui. Vreau să vă întreb de ce acest sector a fost exclus din pachetul uh, de măsuri propus în 22 uh, aprilie. Ideea este aceea de a reduce producția Deci, ce poate, ce putem să facem în cazul importurilor, date fiind importurile din state terțe? Interpreții își cer scuze, sunetul este foarte prost. Ce se întâmplă, de asemenea, cu articolul din CMO cu privire la pui, carnea de pui? Mulțumim, urmează doamna Alieva Vieri. Do we have connection? Avem legătură? The next one, yeah. Trecem la următorul vorbitor? Bine. Colega Picerno, vă rog, un minut. Si, gra- Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Măsurile propuse de comisie, trebuie să vă spun uh, de la bun început, sunt absolut insuficiente, mai ales din punct de vedere financiar, domnule comisar. Sectoare întregi, după cum spuneau și colegii mei, uh, sunt uh, la pământ Iată de ce ar fi oportun să activăm rezerva pentru situațiile de criză, după cum propusese domnul de Castro. În acest fel am dispune de lichiditate suplimentară și am putea veni în întâmpinarea solicitărilor acelor sectoare care se află la ora actuală la pământ, precum sectorul vitivinicol, care, domnule comisar, are nevoie de ajutor de îndată, are nevoie de un buget suplimentar, are nevoie de flexibilitate față de propunerile Comisiei de actele delegate în ceea ce privește recoltarea înainte de coacere, care ar putea să se aplice chiar și pe o parcelă individuală. Sectorul trece printr-o situație dramatică și are nevoie de un răspuns imediat, un sprijin financiar pentru un sector care reprezintă nu doar un producător, un produs, îmi cer scuze, ci și o cultură, domnule comisar. Haideți să îl ajutăm. Domnul Bogovici, pentru un minut. Please push. Vă rog să porniți microfonul, nu vă putem auzi. Da, acum vă auzim, vă rog. Mulțumesc. Vă salut călduros din Slovenia, domnule uh, comisar. Sectorul călătoriilor, deplasărilor și al turismului sunt printre cele mai afectate. Turismul uh, reprezintă 10-20% din VNB-ul mai multor state membre. De când a început această pandemie în Europa, călătoriile, turismul au încetat uh, aceasta însemnând șomaj pentru mulți lucrători și perturbând foarte multe uh, alte sectoare ca agricultura și a, cel al ospitalității. Turismul rural, producția de vin, generează majoritatea veniturilor lor din ospitalitate. Produsele uh, de gen fructe, de asemenea, promovează foarte mult producție locală, cultura, atrag uh, foarte mulți turiști în zonele rurale ale Uniunii. Toate aceste lucruri au încetat dintr-o dată, aceasta însemnând uh, periclitarea a zeci de mii de agricultori. Prin urmare, aș vrea să știu dacă Comisia va acorda atenție deosebită uh, acestor sectoare foarte afectate atunci când pregătește planul de recuperare pentru deplasări și turism. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează doamna Rodriguez Palop. Gracias. Vă mulțumesc. Domnule comisar, vă mulțumim pentru măsurile pe care le-a adoptat Comisia, însă acestea nu sunt de ajuns. Vă mulțumim pentru stocarea privată, însă în calitate de cetățean spaniol și din regiunea Extremadura, îmi pare rău că sectorul porcin a fost lăsat deoparte și că a fost afectat mai ales uh, soiul local. Vă mulțumim pentru aplicarea articolului 222 pentru lactate, cartofi și flori, însă aceste sectoare au fost atât de afectate încât măsura e insuficientă. De ce, la ce bun să avem un preț dacă nu avem cui vinde? Dacă piața se paralizează de azi pe mâine, e nevoie de ajutor financiar pentru a, nu, pentru a în acest fel preveni, pentru ca nu mai târziu să fim nevoiți să vindecăm. Avem nevoie de mai mult buget, de nu a, să nu recurgem la alte fonduri agrare deja, presupu- eh, deja incluse la buget pentru a asigura convergența internă și a gestiona mai bine piața. În Spania, consumul de ulei de măsline a crescut cu 10%, însă prețurile la origine au scăzut cu 30%. Le vom permite distribuitorilor și intermediarilor să se îmbogățească pentru că nu supermarketurile sunt cele care ne hrănesc, ci cei care cultivă pământul. Avem nevoie să le dăm un ajutor pentru că nu putem mușca mâna care ne dă să mâncăm. Are cuvântul doamna Șoidrova. Un minut. Hello! Bună ziua, vă salut din Republica Cehă, domnule comisar. Vreau să mulțumesc Comisiei pentru cele 80 de milioane acordate agriculturii. Este un uh, este insuficient, dar măcar este un uh, semnal pozitiv transmis uh, cetățenilor europeni. Agricultura se confruntă cu două provocări. Impactul uh, pandemiei, pe de-o parte, dar pe de altă parte și impactul schimbărilor climatice. Ne confruntăm cu uh, seceta. Unele state nu mai pot uh, exporta, nu există și există de asemenea o penurie de furaje. Iată, Comisia Europeană vine cu uh, acest pachet de 80 de milioane de euro, dar tare mă tem că în toamnă sau anul viitor ne vom confrunta cu uh, o problemă în contextul securității alimentare. Și dumneavoastră, domnule comisar, vorbeați despre asta. Eu cred că trebuie să ne asigurăm că cetățenii europeni au acces la alimentele de bază. Uh, Uniunea Europeană trebuie să vină cu măsuri uh, care să viseze efectele negative ale unei eventuale uh, recolte proaste. Nu putem în continuare depinde de uh, importurile din statele terțe și uh, sper că în acest context vom putea să tragem învățămintele necesare din această pandemie. Domnule comisar, trebuie să luptați pentru securitatea alimentară la nivel european. Mulțumesc. Mai încercăm o dată să o prindem pe doamna Alieva Veli. Good morning! Bună dimineața! Mă auziți? Da, vă auzim, spune domnul președinte. Vă rog. Mulțumesc, domnule comisar. Ați putea să ne dați mai multe informații în legătură cu felul în care această criză curentă COVID-19 are impact asupra CFM, mai ales asupra bugetului PAC și alocărilor financiare generale pentru sectorul agriculturii? Înțelegem că dimensiunea CFM depinde de statele membre, însă ați putea să ne spuneți care este propunerea Comisiei? Reforma PAC ar trebui să continue, dar aveți de gând să incorporați unele măsuri de criză în politica agricolă a Uniunii după pandemie? Și dacă da, e clar în ce domenii anume? Comisia are de gând să ia măsuri de redresare pentru agricultură? Dacă da, puteți să ne spuneți care ar fi elementele de bază? Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Olecas. Un minut, vă rog. Uh, thank you. <clears throat> Thank you, President. Uh, are you hear me? Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă auziți? Domnule comisar, uh, pandemia a afectat agricultura, ați vorbit despre, despre asta. Da. În special producătorii de lapte au fost loviți. Avem supraproducție care nu poate fi absorbită pe piață. Am uh, următoarele întrebări. Comisia vine cu măsuri pentru reducerea volumului de producție? Vine cu măsuri obligatorii? Dacă da, atunci care vor fi uh, criteriile pentru reduceri? și de la ce uh, sumă, de la ce volum redus uh, pot aștepta uh, compensații fermierii. Mulțumim, doamna Bizotto urmează. Please go ahead. Vă rog, puteți lua cuvântul. Mă auziți perfect. Vă mulțumesc, domnule comisar. Bună ziua, un salut călduros tuturor colegilor. Cred că știți deja cât de dur a fost lovit sectorul agriculturii în Italia. Vă dau câteva date. Avem 27.000 de întreprinderi, 100.000 de angajați, Sectorul uh, suferă deja scăderea prețurilor pentru că a fost închis uh, sectorul restaurantelor, cât și turismul. 4 milioane sunt angajații din sector, exporturile sunt blocate, fructe și legume. Deja suferim uh, din cauza acestei crize și din cauza situației din Asia. Domnule comisar, nu e de ajuns să recurgem la banii Um, din ciclul 2014-2020, pentru că de altfel am ajuns la sfârșitul perioadei de programare. Trebuie să recurgem la rezerva de criză. Atenție însă, dragi colegi și domnule comisar, în bugetul pentru 2021-2027, agricultura nu ar trebui să fie penalizată după cum uh, părea că va fi în, următoare cu, în urmă cu câteva luni. Trebuie să avem grijă să protejăm agricultura noastră și crescătorii de animale pentru ca bugetul să nu fie afectat. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Care cuvântul domnul Guerrero? Un minut. Please push the speak button. Vă rog să apăsați pe butonul pentru microfon. Nu avem o conexiune, se pare. Atunci, colegul, uite-mă. Un minut. Da. Bună ziua, mă auziți? Da. Vă rog. Vă auzim. Domnule comisar, am o întrebare în legătură cu două sectoare care sunt uh, foarte puternic afectate de criza coronavirus, florile unde a scăzut cu 90% cifra de afaceri, în primul rând. Putem deja să folosim, să, articolul 222 nu mai este adecvat. E momentul pentru 221 care există pentru a garanta uh, lichiditățile financiare necesare pentru a compensa pentru uh, distrugerea stocurilor și pentru pierderile operaționale și pentru a compensa cel puțin 80% din costurile de aruncare și de producție ale produselor care nu se vând. Apoi, e foarte important să faceți tot ce se poate pentru a menține funcționarea pieței unice europene, mai ales în acest sector. Și apoi, al doilea sector despre care vreau să vorbesc, uh, sectorul păsării de, uh, cărnii de pasăre. Puteți să ne explicați de ce sector nu a fost inclus în pachetul de măsuri anunțat pe 22 aprilie? Și domnul comisar e dispus să facă ceva și pentru acest articol, să activeze articolele 219, 221 și 222 din regulamentul OCP unic pentru a restaura veniturile pentru crescătorii de uh, păsări de curte, pentru că pentru aceștia e foarte greu în acest moment să apeleze la alte măsuri din cadrul regulamentului OCP. Mulțumesc! Mulțumesc! Urmează domnul Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Domnule comisar, aș dori să aduc în discuție situația lucrătorilor sezonieri care provin în special din estul Europei, inclusiv din România. Aceștia, așa cum s-a demonstrat, sunt esențial pentru bună activitate a multor ferme, mai ales din vestul Europei. Cu toate acestea, din semnalele apărute în spațiul public, dar și din alte surse de informații, aflăm că aceștia odată ajunși în fermele de destinație, în diverse țări, din păcate, nu beneficiază de un tratament corect, fiindu-le încălcate de foarte multe ori drepturile la o cazare decentă sau la salarizare. Mai mult, în actualul context uh, al pandemiei COVID, aceștia nu au asigurate condițiile sanitare necesare care să le permită prevenirea îmbolnăvirii lor la locul de muncă. Este la curent Comisia cu această situație? Și mai mult, în concret, ce măsuri intenționează să ia Comisia în vederea înlăturării acestei stări de fapt? Mulțumesc! Äh, Mulțumesc, doamna Avacovaci. Un minut. Domnul Covaci, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, înțeleg uh, și salut orientările publicate de comisie în legătură cu lucrătorii esențiali, inclusiv cei sezonieri. Din păcate, e nevoie de mai multe măsuri. Lucrătorii sezonieri în continuare au probleme în a călători în cadrul Uniunii și, de asemenea, condițiile lor de lucru sunt foarte problematice, foarte grele. În acest moment, um, când ne confruntăm cu o pandemie, e foarte important să protejăm sănătatea lucrătorilor sezonieri, care sunt esențial pentru sectorul agricol european. Prin urmare, aș vrea să vă întreb, domnule Voicevovski, ce măsuri mai sunt pregătite de comisie pentru a pregăti lucrătorii sezonieri și pentru a garanta că ei se pot deplasa liber în cadrul Uniunii. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fricionova. Un minut. Oh, uh, Mr. Chairman, my, there... Domnule președinte, vă salut din Republica Cehă. Uh, Domnule comisar, vă mulțumesc pentru măsurile pe care le-ați uh, prezentat și care ar putea să-i ajute pe fermieri. Dar banii nu sunt suficienți. Criza aceasta nu a scăzut uh, uh, până la urmă cantitățile consumate de către cetățeni. Poate preferințele s-au schimbat, dar cantitățile rămân în mare aceleași. Cu toate acestea, criza aceasta a adus probleme de natură logistică pentru fermieri. Aceștia nu își pot uh, exporta până la urmă produsele. Uh, pe de o parte și pe de altă parte, nu beneficiază de lupt- lucrătorii sezonieri absolut esențiali din pricina faptului că granițele sunt închise. Vreau să vă întreb dacă Comisia a făcut ceva pentru a minima, minimiza aceste obstacole. Fermierii au nevoie de astfel de măsuri, pentru că ei vor să lucreze în continuare, dar au nevoie de acest ajutor. Mulțumesc! Urmează doamna McGuinness, un minut. Good morning and thank you. Bună ziua! Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am două observații. Domnule comisar, spuneați că înainte de COVID-19, sectorul cărnii de vită deja uh, avea probleme. Acum, însă, din cauza COVID-19, e la pământ. Și vă întreb, acest fond de 25 de milioane de euro poate fi de ajutor, cum veți face ca mai mulți bani să ajungă la nivelul exploatațiilor agricole? Pentru că industria ne spune că nu e de ajuns. În plus, trebuie să Um, dați dovadă de mai multă flexibilitate referitor la ce poate fi stocat și ce poate fi comercializat pe piață, atât când vine vorba de carne de vită cât și de oaie. A doua mea întrebare e ceva mai amplă și am nevoie de un răspuns clar. Ați spus că analizați piața, n-ați repetat acest lucru în această dimineață. Mie, mi se pare că e un snobism economic de care dați dovadă. Știți că s-a lansat o plângere formală împotriva guvernului polonez uh, care a atacat procesatorii din Polonia care folosesc lapte și alte produse care provin din Uniunea Europeană. Contravine normelor care reglementează piața noastră și vreau un răspuns ferm din partea dumneavoastră, pentru că atunci când vorbiți de protejarea piețelor locale, mă tem că vorbiți de protecționism și nu luați în calcul oportunitățile. Aici, împreună cu domnul comisar Hogan pentru comerț, trebuie să vă asigurați că produsele europene, lactate, carne, uh, se comercializează pe piețele internaționale ca răspuns uh, din partea noastră. Are cuvântul uh, colegul Vasquez la țara, un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Salut acest pachet uh, de măsuri, cu acest al doilea pachet, dar știm că e insuficient, criza e una profundă și a afectat mediul rural. E o criză însă care a arătat cetățenilor europeni cât de important este să ai un sector primar puternic care poate să răspundă nevoilor cetățenilor noștri. Iată de ce merită să beneficieze mai mult ca oricând de ajutor. Vreau să scot în evidență importanța unor sectoare precum horticultura, anumite uh, tipuri de creștere de animale. E vorba de sectoare care produc uh, unele din produsele cel mai emblematice ale Uniunii Europene. Sunt afectate de închiderea sect- uh, canalelor Horeca, uh, la ora actuală în pericol sunt um, producătorii și crescătorii de animale. Colegii mei, împreună cu mine, doream să vă întrebăm dacă Comisia Europeană va pune la dispoziție mai multe fonduri, dacă ia în calcul punerea la dispoziția unor fonduri suplimentare dincolo de PAC și programele naționale de sprijin. Pentru că, domnule comisar, avem nevoie de un semnal clar că Comisia nu se spală pe mâini când vine vorba de acordarea unor competențe suplimentare statelor naționale care nu ar face altceva decât să fragmenteze și mai mult piața. Avem nevoie de un semnal clar că sunteți dispus să faceți un pas suplimentar în ceea ce privește sprijinul și ajutoarele pentru un sector care are nevoie de acestea. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Are cuvântul domnul Andrieu pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnule comisar pentru primii pași făcuți. Știți însă că propunerile dumneavoastră nu sunt suficiente. Criza, criza e una asimetrică și ne confruntăm cu o situație de urgență. În astfel de situații, de urgențe extraordinare, avem nevoie de mijloace extraordinare și trebuie ca Colegiul Comisarilor să înțeleagă această situație de urgență. 80 de milioane de euro pentru a finanța stocarea privată și intervenția publică nu sunt suficiente și știți acest lucru. Trebuie neapărat să utilizăm toate marjele de sub plafon neutilizate și să căutăm mijloace și în afara bugetului PAC cel puțin Comisia trebuie să coordoneze reglementarea la nivel european. Nu puteți să vă mulțumiți să aplicați articolul 222 și să spuneți sectoarelor că trebuie să gestioneze singure criza cu programe naționale operaționale. Pentru lapte, de exemplu. Este nevoie de o coordonare la nivel european a reducerii produce, producției, așa cum s-a cerut. Viticultura e în mare pericol și există o mare urgență. Sectorul are nevoie de un adevărat fond de sprijin care să permită eficacitatea măsurilor de gestionare a crizelor și stocarea privată. Vă rog, spuneți clar, vă spun clar acest lucru, declanșați rezerva de gri, criză pentru că este urgent. Mulțumesc. Urmează doamna Pirbac, Pirbacas. Un minut. Dragi colegi, vă salut din uh, Antile, din Caraibe. S-a pierdut legătura. E foarte departe, într-adevăr. Tot nu? Atunci o să încercăm din nou, mai târziu. Urmează doamna Metz, care e clar mai aproape. Vă rog. Într-adevăr, sunt în Luxemburg și vă salut. Domnule comisar, aș vrea să vă mulțumesc pentru reacția rapidă după declanșarea crizei coronavirus, care a fost un pas important în garantarea securității alimentare în Europa și uh, uh, din perspectiva sănătății. După ce a trecut primul șoc, credem cu tărie că acum e momentul să uh, gândim mai strategic Măsurile luate, cum ar fi stocarea privată a produselor lactate, nu rezolvă problema supraproducției doar amână cu câteva luni eventual efectele și asta nu e bine pentru nimeni. Prin urmare, vă rugăm ca toți pașii următori să fie conform cu pactul ecologic și mai ales cu strategia de la fermă la farfurie. Nu ar trebui să fie vorba de o mare salvare pentru companiile agroalimentare mari și pentru fermele mari. Uh, avem încredere în dumneavoastră, domnule comisar, să faceți în așa fel încât să al, iasă cât mai mult bine din această situație pentru cetățeni, pentru animale, pentru fermieri și pentru planetă. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Ceruso. Dario. Vă mulțumesc, domnule comisar. Ajutoarele pentru stocarea privată sunt foarte utile, mai ales pentru sectorul lactatelor, mai ales, deși în trecut această măsură nu a dat roadele dorite, măsură insuficientă dacă nu vine însoțită de o viziune mai amplă. E nevoie de sporirea lichidităților pentru a ușura pierderile suferite de agricultorii și producătorii noștri. Lichiditatea e problema centrală. Avem rezerva pentru situațiile de criză, cum au amintit anumiți colegi. Putem însă spori această lichiditate prin nou fonduri, ajutare pentru state și sporirea dotării fondurilor actuale. Vinul are nevoie de ajutor pentru distilare, pentru comercializare, mai mult decât pentru promovare, care e utilă, dar nu suficient. Uh, nu putem abandona producătorii. Criza e o ocazie oportună pentru a tutu- tutela drepturile lucrătorilor sezonieri, pentru a pune capăt odată și pentru totdeauna exploatării și activității acelor grupuri care se îmbogăsesc din această activitate ilicită și în continuare umilesc prea mulți oameni. Avem nevoie de un răspuns ferm din partea Comisiei acum. Vă mulțumesc foarte mult! Acum Întrebarea e dacă trecem la colega Guerrero. Domnule Guerrero, sunteți pe fir? Avem uh, legătura cu domnul Guerrero? No? Se pare că nu. Ok. Okay. Yeah, no? Yeah. Coleg Guerrero? Domnule Guerrero, puteți, uh, puteți să, să începeți? Vă auzim, vă auzim. Mă puteți și vedea? <laughs> nu, nu vă vedem. Deschideți-vă, porniți-vă camera. But you can go ahead. Yeah, some technical... yeah you can go ahead with. Da, oricum puteți uh, continua și fără imagine. No connection anymore. Am pierdut legătura. Am n-a pierdut Push the speak button, please. Apăsați pe speak apăsați pe pe buton, butonul speak. Monsieur no. le Président, oui. connexion, c'est bon? Oui, c'est bon. Mă auziți, domnule președinte? Mă bucur. Sunt departe, sunt departe, sunt în Caraibe. Vă mulțumesc, domnule comisar, pentru uh, propunerile pe care le-ați făcut pentru sectorul agricol. Dar în calitate de agricultoare și reprezentantă a, a Franței uh, de departe <laughs> în Parlamentul European, uh, aș vrea să vă prezint perspectiva Uh, insulelor franceze. Ați venit cu o simplificare uh, pentru micii fermieri, pentru micile exploatații. Veți folosi oare rezervele uh, de urgență care ar fi absolut esențiale pentru domeniile, pentru teritoriile franceze din Caraibe, spre exemplu? Vorbim despre insule pentru care uh, agricultura este absolut esențială. Vorbim despre insule care, uh, bineînțeles, se confruntă, uh, zone ultraperiferice care se confruntă cu probleme prin simpla lor poziție geografică. Deci v-ați gândit și la aceste regiuni care depind de dumneavoastră. Sper din tot sufletul că veți pune în aplicare acest plan de urgență. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc, iată, într-un final a funcționat. Acum ar mai fi și domnul Guerreiro, mai încercăm o dată. Stimate domnule Guerreiro, sunteți uh, pe fir? Da, mă auziți? Da, vă auzim, puteți începe. Vă mulțumesc. Domnule comisar, E bine că, iată, Comisia Europeană reacționează la criza cu care se confruntă agricultorii la nivel european. Dar, până la urmă, aceste măsuri sunt măsuri pe termen scurt, care nu uh, vor elimina problemele inerente ale politicilor uh, noastre europene. Ieri, Secretarul General al ONU a cerut ca uh, industria poluantă să nu fie salvată de intervențiile statelor, prin intervențiile statelor. Sper că același lucru se va întâmpla și la uh, nivel european și tocmai de aceea vă întreb uh, în ce măsură strategia Food to Fork se uh, Uh, va adresa micilor fermieri și nu doar marilor exploatații. Vă mulțumesc uh, tuturor celor care ați intervenit. Uh, până la urmă, toată lumea a avut posibilitatea de a interveni, de a lua cuvântul, lucru care nu e de la sine înțeles, din potrivă. Iată, acum, domnule comisar, dumneavoastră aveți responsabilitatea de a răspunde tuturor acestor întrebări în 10-15 minute. Aveți cuvântul. Bardzo dziękuję. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vă mulțumesc și dumneavoastră și mulțumesc tuturor membrilor comisiei pentru întrebările și observațiile pe care le-au prezentat în legătură cu pachetul propus de comisie sau în legătură cu deciziile referitoare la sectorul agricol. În ceea ce privește întrebările, răspunsurile pe care le-ați menționat, ați spus că da, am venit cu măsuri, cu anumite fonduri, dar că nu e suficient. Avem într-adevăr 80 de milioane de euro. Dacă am fi avut 800 de milioane de euro, cred că și atunci ați fi spus că nu e suficient. E adevărat că dacă ne uităm la amploarea crizei, e o criză fără precedent, nemai întâlnită și știm că în foarte multe domenii, inclusiv în agricultură, există consecințe. De altfel, în întreaga economie există consecințe. Și agricultura este legată de restul economiei. Bineînțeles, am văzut că în continuare sunt probleme legate de transport, deplasări, uneori întregul lanț de aprovizionare s-a uh, destrămat, acum începe să-și revină, s-au propus anumite măsuri și uh, poate că am și constatat că unele măsuri din trecut nu au fost suficiente. De exemplu, am avut de-a face cu embargoul rusesc, care a dus la uh, perturbarea relațiilor comerciale cu Rusia. Și acolo am avut probleme, dar era vorba de o singură piață. Acum ne confruntăm cu o acumulare de probleme și greutăți, așa că orice măsuri uh, putem lua bineînțeles, vor fi susținute de un buget modest. Avem măsurile care au fost propuse și, bineînțeles, mulți și-ar dori să se facă încă și mai mult. Evident, există anumite măsuri care au fost luate și în răspunsurile de mai devreme, când am avut o altă întrebare legată de carnea de vită, și de ce nu a fost ea inclusă în uh, planul privind stocarea, domnul de Castilio și domnul Iurgel și apoi încă cineva uh, s-a referit și la faptul că nici carnea de pasăre nu este inclusă. Răspunsul meu este că trebuie să alegem, să facem o selecție. Dacă ne uităm la intervențiile pe piață, trebuie să ținem seama de uh, problemele cele mai grave, să încercăm să ajutăm cât mai mulți oameni posibil. Evident, avem multe instrumente pe care le vom folosi cât se poate de mult pentru a ajuta economia și pentru a preîntâmpina o blocare totală a economiei și a piețelor. Știm că există restricții datorate crizei, și cu siguranță avem unele măsuri, dar evident nu putem să mulțumim pe toată lumea, să ținem seama de nevoile tuturor, așa că a trebuit să facem o selecție. Carnea de uh, vită, uh, de carne de, pas, carne de pasăre, cred că avem mai puține state membre care se confruntă cu o criză în privința acestora. Intervenția pe piața cărnii de vită sau uh, a celei de oaie sau capră Uh, înseamnă că avem aceste măsuri și poate ne gândim și la carne de vițel, dar, cum spuneam, a trebuit să facem o alegere. Apoi au fost câteva întrebări legate de CFM, de măsurile de redresare, de ce vom face în viitor. Mai mulți membri ai comisiei, domnul Flanagan, uh, domnul Amaro și alții, au pus întrebări și, așa cum spuneam, ne gândim la măsuri corective, suplimentare, dar în acest moment, evident, nu pot să vă dau detalii despre cadrul financiar multianual. În acest moment nu pot decât să vă asigur că, evident, în măsura posibilului, cel puțin din punctul meu de vedere, vom face tot ce se poate ca să ne asigurăm că avem un, un buget pentru acest sector cât se poate de puternic. Știm că PAC trebuie să fie văzută corect, drept sector strategic, critic și că deci va primi sprijinul adecvat. Cred că se va întâmpla acest lucru, de altfel, pentru că eu consider că agricultura va fi considerat a fi unul dintre sectoarele de importanță majoră și din perspectiva ieșirii din criză. Local Nego. Aș dori acum să mă refer la ce spunea doamna McGuinness în ceea ce privește ponderea și importanța pe care o au piețele locale. Doamna McGuinness, cât și ceilalți colegi, trebuie să înțeleagă că nu există nicio contradicție între a veghea pentru piețele locale, de altfel ar trebui să veghem mai mult pentru aceste piețe și să ne ocupăm în același timp de dezvoltarea exporturilor pentru ca agricultorii din diferitele sectoare și din diferitele tipuri de exploatații să beneficieze de debușeuri suplimentare pentru producția lor. Problema e, după părerea mea, că am neglijat un pic piețele locale. E adevărat, pentru agricultori uneori e mai simplu să-și comercializeze produsele. Unor societăți care fac achiziții pentru piețele la export decât să-și uh, vândă produsele în statul învecinat, de pildă pentru consumul local. Sunt elemente strâns legate. Bineînțeles, există sectoare și regiuni care depind în mare măsură de exporturi, care funcționează grație exporturilor și facem tot posibilul pentru a putea menține și dezvolta acest sector al exporturilor. Trebuie însă să ne gândim la ce vom face pe viitor. Cum nu asigurăm aprovizionarea bazându-ne doar pe importuri, nu putem uh, lăsa ca siguranța alimentară să depindă doar de importuri. Trebuie să avem o producție proprie, suficientă, pentru ca Europa să poată fi autonomă din acest punct de vedere. Pe de altă parte, nu vom putea garanta siguranța economică a agricultorilor noștri dacă modelul se bazează doar pe exporturi. Trebuie să existe un echilibru între producția pentru export și funcționarea adecvată a piețelor locale. În ceea ce privește transporturilor și provocarea pe care uh, o reprezintă transportul produselor agricole. Știm că această provocare e enormă. Am putut constata cum perturbările pe care le-a suferit sectorul transporturilor au, ne-au afectat pe toți. Avem 3000 de tone de produse alimentare care sunt transportate în fiecare an. 5400 milioane de kilometri an de an. Fiecare produs alimentar parcurge în medie, dacă ne bazăm pe aceste date, aproximativ 150, 180 îmi scuze, de kilometri. Ar trebui așadar să luăm măsuri pentru a limita acest această distanță de transport și să sprijinim piețele locale și nu cred că are nimic de a face cu protecționismul. Vreau să scot în evidență că se poate declar că nu sprijin aceste practici intervenționiste. Dacă acestea se produc, noi vom fi nevoiți să intervenim pentru a remedia, a pune capăt acestor practici intervenționiste. Când vine vorba de pildă de importuri de cereale dintr-o anumită țară, blocarea porturilor, când a fost nevoie să intervenim, să recurs de altfel la o intervenție deosebit de eficace pentru ca piața să nu fie afectată de aceste măsuri protecționiste luate de un stat punctual. Coridoarele verzi au permis uh, sosirea lucrătorilor sezonieri. E o măsură la care au făcut trimitere o parte din deputați, domnul Buda, de altfel domnul Covaci. Aș dori să vă spun că s-au adoptat măsuri concrete de către Comisia Europeană, lucru care intră în cadrul competențelor domnului comisar Schmidt, în cadrul contactelor cu statele membre pentru a putea asigura înainte de toate cotizarea la sistemul de securitate socială pentru acești lucrători sezonieri. S-au exprimat numeroase critici în acest sens, însă ar trebui să asigurăm o protecție adecvată acestor lucrători. Doamnelor și domnilor, vreau să vă reamintesc încă o dată că trebuie cu orice preț să protejăm piața unică, libera circulație a produselor, a bunurilor și mărfurilor, în Uniunea Europeană trebuie să facilităm uh, exporturile, dar înainte de toate trebuie să venim în ajutorul agricultorilor, trebuie să reducem această dependență pe care o suferă pentru a putea interveni în situații de criză. Se trebuie să-i uh, eliberăm de agricultori de aceste, această dependență de exporturi, de importurile de furaje și trebuie să asigurăm o independență față de piețele de exporturi, pentru că în acest fel vom putea veni cu îmbunătățiri în ce privește situațiile de criză și, repet, nu are nimic de face cu protecționismul. Vorbeam de asemenea și de amploarea ajutoarelor asupra cărora ne-am pus de acord. Vreau să vă reamintesc că în aceste situații de criză normele care reglementează funcționarea pieței fac obiectul unor uh, delimitări în relație cu ajutoarele de stat. Până acum, ajutoarele de stat erau interzise. Uniunea Europeană nu permitea acordarea acestor ajutoare. În actuala situație de criză, Comisia Europeană le permite statelor membre să se îndepărteze de regulile referitoare la concurență care figurează în tratate pentru a veni în ajutorul agricultorilor lor. Mă bucur că există un stat care a luat deja măsuri deosebit de importante pentru a veni în ajutorul producătorilor de flori. E fundamental ca aceste ajutoare de stat să poată fi folosite în aceste momente de criză. După cum vă spuneam mai devreme, politica agricolă comună nu e o politică structurată pentru a putea face față unei crize de asemenea amploare. Nu cred că Cineva ar fi putut să își închipuie că vom ajunge să ne confruntăm cu o situație ca aceasta. Dați-mi voie să abordez și subiectul rezervei de criză, pe care au adus în discuție domnul Dorfman, domnul De Castro și alții. Doamna Picernu, de asemenea. Aș vrea să vă spun că Totul depinde în mare măsură de statele membre. Eu sunt pentru mobilizarea acestei rezerve. Trebuie însă să ajungem la un acord cu statele membre în acest sens. Vom aduce în discuție acest punct. Trebuie însă să vă reamintiți că până acum această rezervă nu a fost folosită niciodată. A fost creată pentru a putea majora contribuțiile la plățile directe. Eu voi face tot ce-mi stă în putință pentru ca viitoarele rezervă de criză, rezerve de criză să fie superioare rezervelor de care dispunem la ora actuală. Și asta indiferent de cum stau lucrurile cu plățile. Cu alte cuvinte, să nu scoatem banii din buzunarul unui agricultor pentru a-i băga în buzunarul altuia. Comisia trebuie să aibă, prin urmare, posibilitatea de a avea la dispoziție o rezervă pe care să o folosească într-o situație concretă. Aș dori de asemenea să aduc în discuție flexibilitatea în cadrul celui de-al doilea pilon. Czy można przenosić Deci flexibilitatea la al doilea uh, pilon. Cineva cred că întrebase dacă putem face transferuri între uh, piloni. În mod clar nu, dar există totuși la pilonul 2 uh, al PAC flexibilitate. Și vreau să le mulțumesc membrilor Comisiei Agri pentru că ei au avut inițiativa în ceea ce privește regulamentul 1305, uh, inițiativa de privind uh, posibilitatea de transfer de fonduri. Iată, în regulament uh, articolul relevant a fost modificat și astfel regulamentul permite acum aceste transferuri. Majoritatea statelor membre mai dispun de fonduri uh, din pilonul 2. Deci, din ace- acești bani pot fi folosiți într-o oarecare măsură. 100 de miliarde de euro pentru dezvoltarea rurală. Un, 1% uh, dintre aceste 100 de miliarde pot fi folosite. Deci am avea un miliard de euro la dispoziție, iar rezerva de criză până la urmă înseamnă 500 de milioane. Iată, până la urmă încercăm să reacționăm la criză, pornind de la măsurile pe care le avem uh, la dispoziție. Pilonul oferă posibilitatea sprijinirii uh, fermierilor care își pierd locul de muncă altul decât cel din exploatația agricolă. Uh, ne, ne gândim, uh, spre exemplu, la micile exploatații a căror proprietari, uh, proprietari lucrează într-un alt sector uh, economic. Ei bine, acel loc de muncă dispare, iar persoanele respective ajung să depindă doar de exploatația lor agricolă. Ei bine, acum există posibilitatea sprijinirii acestor fermieri care nu și pot câștiga existența decât din activitatea agricolă. Bineînțeles, Comisia face tot ce îi stă în putință pentru a se asigura că măsurile sunt puse în practică. După aceea, când vine vorba despre turism, știm cu toții că există și agriturismul, nu? În plus, acesta este turismul care poate uh, funcționa și uh, în contextul crizei, pentru că nu implică până la urmă transport în masă. Prin urmare, vom întreba statele membre dacă nu sunt de acord cu continuarea acestor activități de agroturism. Și acum, domnule președinte, vă mulțumesc uh, că mi-ați oferit posibilitatea de a mă adresa dumneavoastră. Dacă mai aveți întrebări înscris, bineînțeles, vă voi răspunde la ele. Bineînțeles, uh, vă stau la dispoziție, cu toții trebuie să colaborăm pentru a ne asigura că fermierii, agricultorii europeni sunt sprijiniți în măsura în care uh, e posibil acest sprijin. Vă mulțumim, domnule comisar, stimați colegi. Iată, am ajuns la finele reuniunii noastre. Domnule comisar, uh, noi vă sprijinim în cazul în care veți lupta împotriva protecționismului, în cazul în care uh, veți lupta pentru conservarea pieței unice. E clar că PAC merge doar mână în mână cu uh, piața comună. Prin urmare, domnule comisar, vă rog să fiți uh, curajos, să fiți curajos în ceea ce privește măsurile privind piața. Uh, gândiți-vă la rezerva de criză. Văd că dumneavoastră sunteți uh, dispus să faceți mai mult decât statele membre, poate. Noi vă sprijinim în lupta pentru un buget echilibrat. Vă rugăm să fiți hotărât în sânul colegiului și vă puteți baza pe ajutorul nostru. Bineînțeles, în acele cazuri în care vă putem ajuta. Vă mulțumim foarte mult. Iată, ședința a funcționat. Mulțumesc uh, secretariatului, președintele mulțume, mulțumește și interpreților și, bineînțeles, ne mulțumim tuturor celor care lucrează astfel încât și noi, eurodeputații, să putem lucra. La diverse nu ar mai fi nimic. Urmează lunea viitoare, între orele 17 și 19, ședința, reuniunea coordonatorilor și uh, de cum va fi posibil, vă vom informa în legătură cu viitoarele noastre reuniuni și vă asigur că vor mai exista reuniuni în luna mai. Multă sănătate, ne revedem luni sau cel târziu la următoarea reuniune a, ședinț- a Comisiei Agri. Vă mulțumim!